primit din partea PPE-ului o solicitare de numire a lui Pascal Arimon în Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului. Um, CRU a cerut numirea doamnei uh, Mobaic în aceeași comisie și s-a cerut uh, uh, și înlocuiește pe domnul Flac. Dacă nu aveți observații, considerăm aceste um, nominalizări ca fiind acceptate. Urmează acum situația din Myanmar, în special situația minorității Rohingya. Am primit șase propuneri de rezoluție. Dau cuvântul mai întâi autorilor. Începe doamna Lochbiller, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Violențele din Myanmar au fost uh, numite de înaltul reprezentant al ONU ca fiind de manual, dintr-un manual de purificare etnică. Trebuie să se uh, termine această situație. Da, au fost atacate secții de poliție care nu au putut fi protejate, însă reacția uh, armatei este extremă și nu poate fi justificată. Guvernul din Myanmar face o mare greșeală uh, Uh, și anume nu se distanțează de violența nemăsurată a uh, armatei. Cerem o comisie de anchetă internațională pentru acest conflict. Acest conflict uh, are nevoie de o soluție durabilă, neapărat. Guvernul trebuie să acorde populației Rohingya cetățenie sau un statut juridic care să le, să le protejeze drepturile. Mulțumesc! Danke. Mulțumesc foarte mult! Domnul Mulțumesc. Situația dramatică a minorității Rohingya uh, este un exemplu foarte bun care arată deriva democratică de azi din Myanmar. Atacul împotriva minorității Rohingya are un obiectiv etnic pe de o parte, a elimina această minoritate și religioasă, adică suprimarea unei minorități religioase, și anume musulmane. De aceea, comportamentul autorităților birmane este grav și ne exprimăm solidaritatea cu populația Rohingya. Cerem Bangladeshului, care știm că e într-o situație dificilă, să-și respecte obligațiile internaționale și să nu închidă frontierele și să primească refugiații. Uh, și adresăm lui Aung San Suu Kyi uh, următorul apel. Am sprijinit în lupta sa pentru libertate mult timp, dar uh, astăzi dânsa privește în altă parte și permite aceste atacuri, practic. Trebuie să se pună capăt acestui comportament. Parlamentul European trebuie să, ar trebui să-i retragă premiul Saharov. Eh, Grație, Mulțumesc, domnule Panțeri. Și acum are cuvântul domnul Mulțumesc, domnule președinte. O comunitate întreagă care este apatridă în propria sa țară și care încet și în tăcere este decimată. Tăcerea ucide și noi avem responsabilitatea de a acționa. Acționa în momentul în care atrocitățile se săvârșesc, denunțându-le și condamnându-le. Să condamnăm toate aceste discriminări, crime, asasinate împotriva minorității musulmane a Rohingya care sunt încurajate de mișcările ultranaționaliste birmaneze și săvârșite de armată. Trebuie să denunțăm uh, impasivitatea culpabilă a guvernului și în special a laureatului uh, Premiului Nobel al Păcii, Aung San Suu Kyi, care este și laureata a Premiului Saharov și care a devenit uh, astăzi nedemnă de premiul pe care i l-am decernat. Deci să adoptăm această rezoluție comună în care cerem să se pună capăt acestui masacru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Omarje. Și acum dau cuvântul domnului Bashir. Chairman. Domnule președinte, cum spunea Edmund Burke, orice tiranie trebuie pentru că orice tiranie să se înrădăcineze, trebuie doar ca oamenii care au conștiință să nu zică nimic. E bine, Iată încă o rezoluție și mai puternică despre Myanmar. Altele au eșuat. Ce să facem? Să mai așteptăm? Ei bine, tot așa am așteptat și au avut loc genocidurile din Ruanda și din Srebrenica. Și de la Srebrenica. De asemenea, și atunci se spunea că nu, și acum se spune că nu trebuie periclitate negocierile comerciale cu Myanmarul. Cum să faci comerț cu ei când ONU spune că acolo e un exemplu ca la carte de uh, Uh, purificare etnică. Comerțul cu tirania nu merg uh, în mână în mână. Această rezoluție, care nu este prima despre Myanmar, reprezintă o reacție unită și hotărâtă din partea Parlamentului European. Însă eu mă tem că dacă nu vom considera Uh, posibilitatea de sancțiuni și de suspendare a negocierilor comerciale, nu va mai, nu va mai rămâne niciun etnic Rohingya în uh, Myanmar. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Paet. The latest figures on... Vă mulțumesc. Ultimele cifre privind Rohingya care uh, fugă din fața aceste epurări etnice. Aproape 400 de mii dintr-un milion au trecut granița înspre Bangladesh, în ciuda condițiilor dificile de viață pe care le au în Bangladesh. În acest uh, ritm, uh, toți Rohingya vor ajunge în Bangladesh sau își vor pierde viața până la sfârșitul uh, acestei toamne. Trebuie să spună foarte clar că dacă aceste atrocități nu vor înceta, Uniunea Europeană va uh, reflecta pe marginea unor sancțiuni punitive și la retragerea statutului uh, comercial de care se bucură Myanmar în acest, în acest moment. Poate singura măsură care îi poate determina pe generalii din Myanmar să înțeleagă că situația nu poate continua în acest, uh, în acest fel. Nu putem să mai pierdem niciun fel de timp. Am asistat prea mult timp la aceste atrocități. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Preda. Last domnule președinte ehm, nous sommes uh, effectivement tristes de voir qu'Aung San Suu Kyi uh, Într-adevăr, uh, suntem triști să vedem că Aung San Suu Kyi nu este în stare să gestioneze situația, care este foarte îngrijorătoare. Acum, ceea ce e urgent e să ajungă ajutoarele umanitare. Pe asta trebuie să insistăm, e prioritatea. Vreau să vă anunț că grupul PP a hotărât să nu trimită niciun membru în delegația INTA în misiunea din Myanmar. E de neimaginat să vrei să trimiți o delegație INTA acum acolo. Mai mult, propunerea pe care o facem noi și am prezentat-o și biroului extins acum câteva minute e să avem o misiune a FED și DROA peste câteva săptămâni. O misiune bine pregătită, atât uh, în Myanmar și în Bangladesh, dar nu o misiune care să meargă să vadă ce se întâmplă în capitale, ci uh, în alte zone. Nu avem nevoie de discursuri oficiale de la capitală, ci trebuie să mergem să vedem ce se întâmplă la fața locului. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc. Uh, and now time for representanții. Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice de la PP. Domnul Șogor. Thank you Mulțumesc. Persecutarea uh, minorității Rohingya nu este un fenomen nou. De zeci de ani sunt ținte și mii și-au pierdut viața, dar campania militară atât de brutală este fără precedent acum și care nu are nicio legătură cu uh, insurgența de săptămâna trecută. E vorba aici de purificare etnică. Rapoarte confirmă cazuri de viol, de decapitare a copiilor și de incendiere a unor case pline de oameni. Toate acestea se întâmplă într-un proces pe care Occidentul îl percepe ca democratizare și sub oblăduirea unei, unui laureat al premiului Nobel, al premiului Nobel și, nu? al cărui nume nici nu vreau să mai spun. Deci este îngrozitor ce se întâmplă acolo. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul de la grupul S și D, doamna Soraya Post. Mulțumesc, domnule președinte. Teroarea din uh, Birmania nu prea e <laughs> ușor de înțeles pentru noi occidentali, mai ales că știm că e vorba de budiști care de obicei sunt pacifici. Aung San Suu Kyi văd că nu reacționează de ce, nu mai corespunde profilul, profilului nostru de eroină și pentru mine a fost un model. Însă acum e imposibil, nu, e posibil ca, ca dumnea ei să nu se exprime. Vedem cum în sate se intră practic și se asasinează populația Rohingya în masă. Sunt arși acești oameni, sunt practic decimați. Mii de persoane fug către uh, Bangladesh. Aung San Suu Kyi nu s-a exprimat în niciun moment. Lupta sa, care a fost încononată de premiul Nobel și de premiul Saharov, își pierde acum orice uh, importanță și orice virtute. Uniunea Europeană trebuie să acționeze cât mai rapid în această țară. Mulțumim. Acum în numele grupului GUE NGL are cuvântul domnul Miguel Urban Crespo. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În Myanmar nu are loc doar o persecutare etnică și religioasă împotriva comunității Rohingya au loc de asemenea strămutări masive a mii și mii de fermieri și de agricultori pentru a le acapara pământurile. Legea, noua lege Noua lege a pământurilor uh, practic permite acapararea acestor pământuri, a resurselor și nu e acolo doar un conflict religios și etnic, bineînțeles, că în spate sunt mari interese economice. Guvernul birmanez a dat peste un milion de hectare care aparțineau comunității Rohingya unor mari proiecte agroindustriale și une, UE nu poate să fie co-responsabilă față de această tragedie. Trebuie luate măsuri împotriva expulzării și împotriva distrugerii acestor comunități. Acești oameni nu fac decât să-și apere pământurile. De asemenea, să ne gândim și la situația lucrătorilor, a celor care nu au pământ și la cei care au fost strămutați din cauza conflictului armat. Mulțumim, domnule Urban Crespo. Acum trecem la procedura cash de ai. Domnul José Ignacio Faria are cuvântul. Mulțumesc, Minoritatea uh, Rohingya, un uh, popor fără stat și fără prieteni, din uh, perioada independenței au fost victime ale persecuției. Dar acum, după o acțiune militară lipsită de legitimitate, după acțiunile unor insurgenți, se comit atrocități fără precedent și care au dus uh, la 30.000 de refugiați care au fugit în Bangladesh. E nevoie de asistență umanitară urgent. Această reprimare violentă a drepturilor omului uh, înseamnă moartea speranței consolidării democratice pe care le-au reprezentat alegerile din uh, noiembrie 2015. Trebuie să condamnăm neapărat toate atacurile uh, care au avut loc și să-i amintim, doamne Aung San Suu Kyi, Uh, liderul uh, de facto al uh, țării, care a primit premiul Nobel al păcii, are o responsabilitate în ceea ce este promovarea toleranței religioase și etnice și în ceea ce este combaterea formelor de radica- radicalizare. Nu putem să păstrăm tăcerea în fața acestor atrocități. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cu toții suntem îngroziți de ce se întâmplă majorității musulmane Rohingya din uh, uh Myanmar și aș dori să mă alătur celor care și-au exprimat uh, îngrijorările. Comunitatea internațională nu poate sta deoparte în condițiile în care un laureat al uh, premiului Nobel Uh, asistă la o purificare etnică. Aceste crime trebuie să înceteze. Știm cu toții că cuvintele nu sunt suficiente. Aceste atrocități continuă în ciuda declarațiilor diplomatice și rezoluțiilor. Uniunea Europeană are nevoie de o, strate- de o strategie robustă pentru a putea răspunde unor asemenea situații de criză de pe planetă pentru a aplica presiuni adevărate, să lucreze Uh, împreună cu organizațiile de la fața locului pentru a, ajut, pentru a duce în fața instanței pe vinovații de aceste crimă. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul uh, Notis Marias. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește uh, această minoritate etnică Rohingya din Myanmar, de foarte multe ori am discutat despre situația lor în iulie 2016, în decembrie, în același an și, de asemenea, la începutul uh, lunii martie 2017. Se întâmplă acolo e o purificare etnică. Și asta din motive clar economice, pentru a avea acces la pământuri, la terenurile pe care le deținea această comunitate Rohingya. Există acolo un interes uh, major pentru a folosi aceste pământuri care sunt bogate în uh, minereuri, o zonă și cu resurse de apă foarte bogate. Deci acolo, practic, religia e folosită drept uh, scuză pentru a-i da afară. Faptul că ei sunt musulmani nu are nicio legătură cu ce se întâmplă acolo. De fapt, dinamica e pur economică. Asta e problema, de fapt și ar trebui să atacăm și să criticăm violența uh, la care recurge armata prin măsuri imediate pentru a pune capăt acestei purificări etnice care uh, are loc în Myanmar. Doamna Aung San Suu Kyi a fost laureata premiului Saharov de la dumneavoastră. Așteptăm o reacție clară. Doamna Mogherini UE trebuie să acționeze. Mulțumim, domnule Marias. Are cuvântul doamna Hilda Popmos. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea a spus că aceste rapoarte sunt uh, îngrozitoare. Sute de mm, membri ai minorității Rohingya sunt uciși zilnic, uh, izgoniți din casele lor. Și asta se întâmplă acum, în ziua de astăzi. E regretabil faptul că unii pun sub semnul întrebării aceste evenimente. Organizațiilor internaționale nu li se permite să pătrundă în uh, țară, oamenii sunt prinși în capcană. Și uh, o, laureată a Premiului Nobel pentru Pace și a Premiului Saharov uh, privește impasibil la tot ce se întâmplă. Ar trebui să avem aste așteptări de la această persoană, să retragem premiul măcar. Trebuie ca acești oameni să fie protejați. Și trebuie să facem presiune la nivel internațional pentru a ne asigura că persecutarea și exterminarea uh, populației Rohingya va înceta. Mulțumesc, domnul Jean Lambert. Do da, doamna Jean Lambert, mă scuzați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul și în calitate de președinte a delegației pentru relațiile cu Asia de Sud-Est, din care uh, face parte și Bangladesh. Am uh, vizitat, de exemplu, tabere de refugiați Rohingya din orașul Cox Bazar. Este o situație care se desfășoară deja de mult uh, timp și Uniunea Europeană a fost un finanțator uh, important uh, care, se, care a sprijinit uh, taberele de refugiați uh, Rohingya din uh, Bangladesh. Uniunea Europeană pune la dispoziție 3 milioane de euro și ne întrebăm cum sunt cheltuite aceste fonduri. Sunt fonduri care sunt dedicate și Myanmar, dacă nu mă înșel, dar am înțeles că ONG-urile nu au acces la, nu au acces la fața locului în nordul statului Irakain. Avem nevoie de un mai bun acces din partea ICNUR, însă în același timp Uniunea Europeană trebuie să ofere un răspuns mai puternic, un răspuns mai puternic și din partea guvernelor statelor membre să, să se implice mai mult în această regiune, să discute nu doar cu cele două mari puteri de acolo. Oamenii respectiv trebuie să se întoarcă acasă în, uh, cu demnitate. Nu este vorba doar de Aung San Suu Kyi, să nu uităm uh, și puterea pe care o dețin în continuare generalii armatei. Mulțumesc, domnul Corau, acum cuvântul. Sì, grazie, președinte la Mulțumesc, domnule președinte. Tragedia care lovește poporul uh, Rohina e o tragedie uh, grozitoare, deși noi am mai discutat despre ce se întâmplă cu acest popor în 2016 de două ori, indirect și în 15 martie 2017 am avut o rezoluție. Situația nu s-a schimbat, din potrivă s-a înrăutățit. Uh, ICNUR ONU spune că doar în ultimele săptămâni peste 300.000 de etnici Rohingya s-au refugiat în Bangladesh fugind de pe urma persecuțiilor. Imaginile prin satelit arată sate întregi rezema, uh, uh, distruse, practic. Un întreg popor care din 1982 încoace e privat de cetățenie. Ei sunt, practic, uh, apatrizi. Cei care ajung uh, în Bangladesh trec Uh, practic nu au cum să se întoarce, terenurile, să se întoarcă, terenurile acolo au fost minate. Trebuie acționat concret, e urgent. Ne gândim, de exemplu, la retragerea premiului Saharov. Ar trebui să o facem și să anulăm și misiunea INTA de săptămâna viitoare. E absurd să mergi să vorbești acolo de com- despre comerț când se întâmplă așa ceva. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Corao. Următorul vorbitor, domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus, am mai avut uh, dezbateri pe acest subiect uh, și în trecut, dar acum, iată, violența a escaladat și trebuie condamnat acest lucru. Însă simpla condamnare a violențelor nu este de niciun ajutor. Din potrivă, lucrurile se înrăutățesc. 300 de mii de etnici Rohingya au uh, fugit în Bangladesh și apoi terenul, uh, terenurile la, de lângă frontieră au fost minate pentru a nu se putea întoarce. Trebuie să vorbim despre sancțiuni specifice, clare, ce poate să facă comisia, ce pot să facă instituțiile pentru a impune sancțiuni împotriva regimului din Myanmar și ce fel de asistență mai tare putem să acordăm Bangladeshului, pentru că Bangladeshul acum uh, se confruntă cu sute de mii de refugiați, deci ar trebui să facem anumite lucruri. Bineînțeles că sunt și eu uh, foarte dezamăgit uh, de um, Aung San Suu Kyi, dar principalul vinovat este armata, să nu uităm acest lucru. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Khan. Mr. President, Mulțumesc, domnule președinte. Aceste atrocități comise împotriva comunității Rohingya trebuie să înceteze și salut rezoluția de astăzi. Reacția groaznică a lui Aung San Suu Kyi este determinată de teama că dacă se va pronunța în favoarea Rohingya, acest lucru va atrage după sine o reacție violentă din partea armatei. Însă este rușinos să asiști la un genocid în uh, tăcere. Nu aceasta ar trebui să fie reacția unui laureat al uh, premiului Saharov uh, sau al oricărui alt uh, lider democratic. Ajutorul umanitar trebuie să ajungă la cei care au nevoie de el, însă trebuie să exercităm presiuni mai mari și asupra Chinei, care influențează atât de mult uh, junta militară din Myanmar așa cum a spus uh, arhiepiscopul uh, Desmond uh, Tutu, o țară în care drepturile poporilor nu sunt respectate nu este o țară liberă. Și, doamna vicepreședinte, doamna Mogherini, așteptăm din partea dumneavoastră să acționați în favoarea Rohingya, în numele acestora și în numele umanității. Mulțumesc! Domnul Nicola Caputo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm cu a nu știu câta tragedie umanitară. Nu e prima oară că, când această minoritate etnică Rohingya suferă de violențe. Au fost privați de cetățenie, nu au libertate de mișcare, le este amenințată viața, securitatea, nu au dreptul la sănătate, nici la educație. Drepturile politice le sunt de asemenea restrânse. Raportorul special ONU pentru drepturile omului, Yang Li, vorbește deja despre vreo mie de morți, peste 200 de mii de refugiați în Bangladesh. Lidera birmană Aung San Suu Kyi, în care Uniunea Europeană și-a pus speranțe pentru a pacifica această zonă, respinge orice acuzație de genocid și de purificare etnică la adresa Rohingya. Spune că sunt uh, știri false, fake news dumneaei ne adresăm. Trebuie soluționată această problemă în mod pacific, trebuie ținut cont de respectarea, trebuie respectată demnitatea și drepturile omului. Mulțumesc. Grație. Mulțumim. Domnule Caputo. Și în ultimul rând, acum, doamnă vicepreședinte a Comisiei, doamnă Mogherini, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. As we know all very... Mulțumesc. După cum știm cu toții foarte bine, Myanmar a trecut printr-o perioadă de aproape 50 de ani de izolare din cauza uh, puterii controlate de militari. Știți care a fost uh, rolul uh, generalilor în această țară. Trebuie să vedem evenimentele din săptămâna asta și să vedem care este și trecutul acestei țări, deci să ținem cont de acestea. În ultimii ani, țara a trecut prin niște schimbări majore, însă calea către o societate inclusivă, democratică, e încă lungă. Vreau să spun un lucru clar din capul locului. Uniunea Europeană a condamnat atacurile din 25 august de Uh, miliția Ancancai și atacurile din nordul țării și credem că făptașii trebuie sta- uh, pedepsiți. Aș vrea de asemenea să declar foarte clar că suntem conștienți și îngrijorați de excesele care au loc în timpul operațiunilor de securitate uh, conduse de forțele de securitate. Asta a dus la un flux masiv de refugiați în Bangladesh E una din crizele de refugiați cele mai uh, groaznice din perioada actuală. E o criză care riscă să destabilizeze întreaga regiune. Acum avem două priorități imediate și m-am bucurat să văd că și la Consiliul de Securitate ONU s-a discutat despre asta aseară. Antonio Guterres, secretarul general ONU, a exprimat priorități asemănătoare cu cele pe care vi le voi prezenta eu acum. Prima prioritate imediată să evităm escaladarea violențelor. Violențele trebuie să se oprească, drepturile omului trebuie respectate de toată lumea și e clar, forțele de securitate au o răspundere specială, trebuie să nu, nu trebuie să comită nicio violență la adresa civililor. Domnul Preda spunea, e nevoie de asistență umanitară imediat pentru cei care au nevoie și aici UE trebuie să joace un rol pe care îl joacă într-un mod remarcabil și îi mulțumesc comisarului Stilianidis pentru uh, eforturile dumnealui care se dovedesc esențiale în situația actuală. 300 de mii de persoane vulnerabile se află în Rachen. Aceste persoane trebuie să beneficieze imediat de asistență umanitară, trebuie să ajungă acolo și uh, uh, organizațiile umanitare. De aceea eu și cu colegul Stilianides facem mari eforturi și ieri, la insistența noastră, după multe eforturi diplomatice, guvernul a comunicat că va putea oferi acces Crucii Roșii pentru a ajuta 80.000 de persoane. E un pas pe care îl salutăm, însă acesta nu este decât începutul Autoritățile din Bangladesh au primit uh, acești nenumărați refugiați care și-au părăsit casele și comunitatea internațională nu ar trebui doar să laude eforturile făcute de Bangladesh, ci să-i și sprijine concret. UE a hotărât să crească sprijinul față de Bangladesh cu încă 3 milioane de euro, pe lângă cele 12 milioane de euro oferite deja pentru Myanmar și Bangladesh la oaltă. Acestea sunt două priorități imediate. Stoparea violențelor și oferirea de asistență umanitară. Însă mai avem o sarcină importantă pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit. Vom continua să colaborăm cu toți cei care uh, vor să existe o pace durabilă acolo pentru toată populația. Trebuie soluționate probleme structurale din Rakhine, din a, uh, această parte a nord, uh, din partea de nord a țării. E o criză acută, trebuie făcut efortul la nivel uh, politic, însă e clar că una din mare parte a instabilității e statutul minorității Rohingya și evoluțiile statului uh, Myanmar. În dialogul politic cu Myanmar de-a lungul anilor, de fiecare dată am abordat aceste probleme, inclusiv în cadrul reunirilor la nivel înalt sau în cadrul dialogului UE-Myanmar. După cum știți, ultima rezoluție a Consiliului uh, pentru drepturile omului a fost o inițiativă a Uniunii Europene. Recomandările din raportul final al Consiliului de Consiliere, condus de Kofi Annan, reprezintă o referință. Guvernul birman și-a luat angajamentul să respecte acele concluzii și acum câteva luni personal am discutat cu uh, doamna Aung San Suu Kyi despre asta. E vorba despre discriminare, despre eradicarea sărăciei, acces egal la educație și servicii sociale, la sănătate, precum și promovarea încrederii și a reconcilierii. Momentul implementării raportului ANAN a venit, deoarece vedem ce se întâmplă cu uh, oamenii din uh, statul Rakhine. Acești oameni nu pot să mai aștepte. Suntem gata să sprijinim implementarea acestor recomandări pe toate căile posibile. Guvernul din Myanmar ar trebui să-și mențină de asemenea colaborarea cu ONU și să-și o întărească, inclusiv cu raportorul special ONU și cu misiunea independentă a Consiliului Drepturilor Omului. E ceva ce am discutat cu Aung San Suu Kyi și săptămâna trecută toate aceste puncte au fost transmise direct guvernului din Myanmar de către delegația UE uh, și după cum vă puteți imagina, zi de zi delegația UE acolo face astfel de eforturi. Ne coordonăm uh, mult cu ONU, eu am legături, uh, contact personal cu secretarul general Gutierrez, cu colegi în toată lumea pe această temă și vom folosi uh, săptămâna ministerială a adunării ONU pentru a uh, duce la capăt consultări extinse și pentru a garanta o unitate a comunității internaționale pentru a soluționa această problemă. Lupta Myanmarului pentru democrație a fost o sursă de inspirație pentru mulți în lume și pentru mine personal și cred că și pentru mulți dintre dumneavoastră. Responsabilitatea conducerii acestei țări e majoră a civililor, dar și a militarilor. E o răspundere imensă pentru că au fost o sursă de inspirație, mai ales doamna Aung San Suu Kyi, pentru lumea democratică. Ei trebuie să demonstreze că democrația pentru care au luptat atât de mult poate să funcționeze pentru toate persoanele din Myanmar, indiferent de religia lor sau de etnia lor. Comunitatea internațională și Uniunea Europeană nu trebuie să-i lăsăm de izbeliște uh,